Right. Uh, morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Așa cum spuneam, deși arată ceasul 9 și 5, să știți că merge înainte, așa încât uh, am început cum am promis la fix și este și toată lumea în sală, este Vorum. În primul rând, bine ați venit la această reuniune. Ieri a avut loc reuniunea coordonatorilor iar procesul verbal al reuniunii coordonatorilor a fost transmis. Dacă există comentarii... Domnule Cazac? Domnule președinte, aș dori pur și simplu să vă spun ce am discutat în cadrul reuniunii coordonatorilor în legătură cu vizitele făcute de comisie. Spuneam deci că am hotărât în cadrul reuniunii coordonatorilor cu privire la vizitele în afara teritoriului UE, am hotărât să îmbinăm vizita în Japonia cu una în Taiwan, numai că acest lucru nu apare în procesul verbal, de aceea am spus eu acest lucru și uh, aș dori o lămurire în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cazac, pentru că ați menționat această problemă. Hotărârea luată la reuniunea coordonatoră a fost că urmează să aibă loc o vizită oficială în Japonia, timp de trei zile, așa cum prevede statutul. Vom face o vizită privată în Taiwan, cu alte cuvinte, suntem musafirii taiwanezilor și cam atât, pentru că nu prea putem să ne permitem niște vizite atât de oficiale. Unul, că nu prea avem timp și doi, că după părerea mea, guvernul taiwanez, așa mi s-a părut mie, ne-a lansat o invitație privată, deci nu este o invitație oficială, deoarece, după cum bine știți, există probleme pentru a lansa o invitație oficială în Taiwan, um, pentru că s-ar uh, leza, să zicem, unul dintre statele mari din acea zonă. Și dacă țineți minte, am discutat cu dumneavoastră în una coordonatorilor, nu aveam nimic împotrivă și am spus uh, nicio problemă, nu-i vai, cu siguranță guvernul taiwanez va adresa invitația uh, membrilor comisiei și cei care chiar vor să meargă pot să și meargă. Vă mulțumește răspunsul meu. Atunci, dacă nu mai există alte observații în legătură cu reuniunea coordonatorilor, puteți parcurge procesul verbal să vedeți ce s-a mai discutat și dacă mai aveți observații îmi puteți spune până se termine această reuniune. Urmează pe ordinea de zi votarea raportului doamnei Muscardini de fapt, doamna Muscardini chiar ar trebui să prezideze această reuniune, însă a spus că pentru că se votează chiar raportul dumneavoastră, să prezidez eu. Foarte frumos din partea dumneavoastră, sunt impresionat și vă mulțumesc, doamnă. Muscardini? Bun, atunci haideți să votăm. În primul rând aș vrea să mă asigur că toată lumea și-a adus cartela de vot. Bravo! Haideți să începem cu primul vot, ce anume amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Abțineri, deci se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 52 se retrage. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Cine se pentru? A, nu, pardon, devine caduc. Atunci, amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți acum la 57. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Mă iertați, am uitat de abțineri. Se respinge oricum. Și cu asta am ajuns la la 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm? electronic? Nu, atunci se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. La 65. Pentru. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog, împotrivă. Haideți să facem o verificare electronică aici. Să deschis votul. Cred că așa ne lămurim, nu? S-a închis votul. Se respinge. Deci, la 66. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Spune domnul președinte la 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 este pentru, eu, nu, este vot în bloc, 3 voturi în bloc, 3 uh, amendamente, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, vot pe părți, pe 4 părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 72. Pentru. Este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La 53. Cine este pentru? Împotrivă. De deci cine este pentru ca să ne lămurim? Ok, se adoptă. Abțineri? Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Abțineri. Nu. Se recunoaște prietenele. Împotriva, abțineri se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 81. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge la considerentul 1 pentru, împotrivă, obține se adoptă. 26 pe două vot pe părți, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 27 pentru, Împotrivă. Mă mir că votați împotriva propriului amendament, Daniel. Abțineri se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 2. Cine este pentru? Consideratul 2. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 29 și 30 s-a adoptat amendamentul 3? Da, pe păi atunci înseamnă că e caduc. 31 atunci, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4, la 4 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 32 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot pe părți la 33, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pe 3 părți împărțit. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, cine este pentru? A, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La 36, cine este pentru? Împotrivă. Nu este caduc, spune domnul președinte. 38, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37, pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? E caduc? Serios? Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respinge. 38, deci s-a adoptat. Deci am ajuns la 39, se retrage 40. Pentru. Bine. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La șapte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci și șase, deci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Încă o dată, cine este pentru? Se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A 9, cine este pentru? A, nu. 9 e caduc. Deci 10 atunci. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, țineri, a, se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă? Abține. Se adoptă. Am ajuns la votul privind propunerea comisiei. Votăm electronic. S-a deschis votul. Închis votul. 3 împotrivă, 19 pentru, 2 abține. La fel și pentru votul privind propunerea de rezoluție legislativă, s-a deschis votul. S-a închis votul. La fel 19 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Atunci dați-mi voie să o felicit pe doamna Muscardini. Yeah, yeah, I'll do all the votes then. Okay. This is a long one. Latin America. Um, this is this one. No. This one next. Next vote. Trecem la următorul vot. Votul pentru America Latină, domnul Schulz, relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu America Latină. Și avem un amendament de compromis, numărul 1. Dacă sunteți gata, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Cine este pentru? S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da. Cade. Patruzeci și șase pentru. Verificăm de la început electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Și acest amendament se respinge. 47. Din nou, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dacă a votat toată lumea. Din nou, respins. Patruzeci și opt. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. 49 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Voturi pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 27. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Șaizeci pe o părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Da, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 8, 62 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Cade. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, Se adoptă. Aliniatul 12, 78 și 79 sunt identice. Cine este pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Nu, este vorba de 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem și un amendament oral, dacă există obiecții la un amendament oral. Nu, bine atunci. Atunci îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 82. Cade. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 8, numărul 8 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, 90, 92 identice. Cine este pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis următor cade. Trecem la 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 99. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 101. Pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 101 pentru, împotrivă. Mă scuzați, spune președintele, este vorba de 102, cade, deci ajungem la amendamentul de compromis 12, cine este pentru? Amendamentul de compromis 12, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 108. 108, cine este pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cade. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 combinat cu 14 este pentru împotrivă abțineri se adoptă. O sută douăzeci cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Abțineri? N-am întrebat. Se adoptă, spune președintele. 21. 121. Cine este pentru? Împotrivă? verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendament oral 2. Există obiecții? Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 122. Cine se pentru? 122. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Erați prea rapid, spune președintele. Bun. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Dacă nu există obiecții, Există o obiecție. Deci nu-l supunem la vot. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 129. Cine este pentru? Să verificăm electronic 129 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem un amendament de compromis numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132, cine este pentru? Abține, abțineri, scuzați, se adoptă. 134 vot pe părți, votăm uh, pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Cred că trebuie să verificăm electronic. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1-3-3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1-3-5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. Amendamentul de compromis 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140 vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Verificăm electronic. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 141. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unu patru cinci. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 16. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. 146. S-a închis votul. Se adoptă. 147. Cine este pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Uh, Două amendamente identice, 149 și 151. Cine este pentru? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis cade. Trecem la 150. Cine este pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 152 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Cine se adoptă. Amendamentul de compromis 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 aș dori să mulțumesc serviciilor uh, competente ale Parlamentului European, dar ar trebui să verifice dacă toate versiunile de traducere respectă termenii din spaniolă. Și este vorba despre având în vedere de obiectivul de a atinge un obiectiv. E bine, de fapt în engleză uh, figurează in view of lucrurile nu corespund întru totul. De fapt, noi trebuie să ajungem la un consens. Termenul folosit în engleză would ar trebui să fie înlocuit prin could. Eu sunt favorabil pentru could, nu pentru would în engleză. Mulțumesc foarte mult. Bun. Există obiecții să schimbăm would prin could? Cine este pentru? În cazul acesta, să vedem cum se modifică. Ar strânge relațiile între părți și ar fi în folos din termeni politici economici. Deci, uh, înlocuim prin could strengthen, ar putea să strângă relațiile. Bun, și pentru, potrivă, abține, se adoptă. Mulțumesc. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, îmi cer scuze, spune președintele Cade. Bun. În cazul acesta votăm versiunea finală, vot electronic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 23 pentru două voturi împotrivă. Felicităm pe raportor. Yes, no, yeah, yeah, yeah. Încă nu am terminat, nu plecați. Felicitări uh, domnului Schulz. Următorul vot este votul asupra raportului avizului spre o nouă strategie energetică pentru Europa, amendamentul de compromis numărul 1. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte este caducă. Votăm partea a doua. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Se deschide votul, se închide votul, se respinge. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați clar mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pică 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Cine e pentru? Votăm electronic. 21. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Votăm proiectul de aviz. Vot electronic. Cu privire la proiectul de aviz. A votat toată lumea? Se închide votul. 23 pentru o abținere. Felicitări raportorului. Am uh, încheiat voturile și îi uh, dau cuvântul domnului Muscardini, sau poate că nu.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 va Reluăm lucrările acestei comisii. Acordul de parteneriat între Comunitatea Europeană și statele din uh, Pacific. Avem primul schimb de opinii cu privire la acordul interimar de parteneriat. Oui.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 ça simplement ah ouais. pour, ouais. C'était pour nous un peu difficile de l'écrire en italien. Ah oui, oui, oui, oui. Mais si vous parlez en italien, c'est... Alors, c'est. se gli ambasciatori, ambasciatore... Dacă domnul ambasador și echipa domnului sunt pregătiți, dacă v-ați instalat echipamentele de interpretare, auziți interpretarea? Păi- În anul 2000, Țările din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană s-au pus de acord pentru a pune la punct noile relații comerciale compatibile cu Organizația Mondială a Comerțului și pentru a modifica actualul regim ale preferințelor comerciale. Allora, Dat fiind că nu a fost posibilă încheierea unui acord global cu toată regiunea ACP, s-a ajuns la concluzia de a încheia un acord de parteneriat pentru comerțul cu bunuri și în vederea compatibilității cu OMC până la sfârșitul anului 2007, fără a se renunța la obiectivul de a încheia un acord de parteneriat complet. Numai uh, Papua Noua Guinee și Fiji au aderat la acest acord interimar. Am astăzi plăcerea de a ura bun venit pe domnul Samuel Tiabal, ministrul afacerilor externe al comerțului și al imigrației din Papua Noua Guinee care este și membru al Parlamentului, și domnul Sembri, ministru al pescuitului din Papua Noua Guinee și dumnealui este uh, deputat și alături de dumnealor îl avem și pe domnul ambasador din Fiji, excelența sa, Pesiliu Univaia Vosea. Vă invit să faceți prezentarea dumneavoastră în legătură cu relațiile comerciale între Papua Noua Guinee și Uniunea Europeană și apoi cele dintre Fiji și Uniunea Europeană. Și explicați-ne, vă rog, care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu acest acord interimar și în ceea ce privește, de asemenea, încheierea uh, la sfârșit a unui acord de parteneriat complet. Sunt foarte bucuroasă că vă aflați aici, deoarece uh, consider că este important pentru viitorul relațiilor noastre acest schimb de opinii. Are cuvântul domnul Samuel Diabala. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson. Mulțumesc, doamnă președinte. Deci uh, vom vorbi din partea Africa Libe și Pacific, din uh, Papua Noua Guine, apoi l-am pe domnul Sendri, care reprezintă portofoliul de pescuit și pe domnul ambasador Fijian la Uniunea Europeană, care va vorbi despre acest acord de parteneriat uh, și ne vom referi foarte succint la acest subiect. Vă mulțumim, domnule președinte, că ne-ați oferit ocazia să prezentăm Parlamentului European acest subiect și suntem onorați că am primit această ocazie de a putea vorbi în fața acestei comisii și în fața reprezentanților Parlamentului European cu privire la încheierea unui acord intermediar uh, comercial pentru regiunea Pacificului, precum și pentru statele africane și din zona Caraibilor și pentru a vorbi despre acest lucru în contextul procesului de la Lisabona. Papua Noua Guinee are un respect profund față de relațiile istorice economice cu Europa, care datează încă de pe vremea Um, marilor exploratori din uh, secolul XIX și din marile uh, misiuni de la mijlocul acestui secol, misiuni de explorare europene. Doamnă președinte, la sfârșitul lui 2007 am negociat și am și încheiat, de altfel, un acord de parteneriat care a intrat în vigoare în 2008 un document cu valoare juridică ce asigură o, niște șanse extraordinare pentru țările din Caraibe și Pacific de a se folosi și prevala de aceste prevederi cu privire la accesul pe piață din aceste acorduri. Practic, este la atitudinea țărilor ACP să profite de aceste ocazii în parteneriat cu țările UE prin intermediul unor relații comerciale, de investiții, sprijin în, valoare, în vederea dezvoltării și consolidarea relațiilor economice. Deschizând o serie de domenii, pot să vă spun că aceste acorduri de parteneriat reprezintă un instrument al UE care permit dezvoltarea țărilor și țărilor insulare mici, foarte mici și în curs de dezvoltare. Și o mare parte dintre țările ACP sunt în această categorie, mai ales um, dacă ne gândim la accesul pe piața UE și la resursele pe care le avem noi atât în sol, cât și sub sol, cât și pe mare, fac aceste ocazii să fie extraordinare pentru noi, pentru a genera activități economice pentru toate societățile din aceste țări și pentru a permite o reducere a sărăciei în mod deosebit în zonele de coastă și, din, și continentale mai îndepărtate. Distanța trebuie să fie o piedică în calea relațiilor comerciale într-o lume globalizată, pentru că proximitatea față de materiile prime și accesul la niște piețe ale unor societăți dezvoltate reprezintă niște șanse extraordinare de investiții. Resursa comună pe care o avem în Pacific, mă rog, această resursă este specifică unui număr uh, uh, de țări insulare. E vorba de mare și de exploatările piscicole de acolo și pot să vă spun că e vorba de un atu extrem de important, de o valoare patrimonială extrem de importantă, importantă pentru noi toți și care sprijină interesele noastre economice, care să ne permită o integrare economică. Stă în interesul nostru să asigurăm această resursă și pentru generațiile viitoare prin punerea în aplicare a unor măsuri de gestionare și conservare uh, coerente pentru aceste resurse. În ultimul an s-a constatat că există o voință politică din partea națiunilor din zona Pacificului de a gestiona această resurse pentru a nu fi exploatată în mod exagerat și pentru a asigura câștiguri semnificative pentru aceste regiune și pentru a nu mai uh, trăi numai din taxele de acces în, uh, în uh, zonele de pescuit. Dorim să fim partenerii Uniunii Europene în gestionarea acestor resurse și dorim să împărțim și câștigurile astfel obținute, astfel încât câștigurile socioeconomice să se îndrepte către toate sectoarele societății și în mod deosebit să spunem, sectoarele uh, mai puțin favorizate, astfel încât și femeile din societățile noastre să aibă acces la locuri de muncă. Pentru femeile din societățile noastre este practic singura șansă ca ele să aibă un loc de muncă în industria manufacturieră, în condițiile în care de obicei ele lucrează în sectorul de artizanat în mod tradițional se vorbesc peste 800 de uh, dialecte creole în această zonă, cu, avem un, um, un PIB pe, capi, pe, pe capita de 1200 dolari pe cap de locuitor, deci, deci pentru noi este o situație foarte dificilă. Suntem țări cu probleme de acces, uh, de infrastructură, există probleme în ceea ce privește dezvoltarea De aceea suntem pe deplin conștienți de ocazia pe care o reprezintă aceste acorduri de parteneriat și să sperăm că vom putea exploata acest regim preferențial de acces pe piață din partea UE pentru a îmbunătăți uh, valorile socioeconomice în această lume modernă. În baza acestei derogări care ni s-a acordat, vom reuși să avem șansa creării de locuri de muncă, mai ales pentru unitățile de prelucrare eh, de la țărm și care, de asemenea, vor gestiona această resursă halieutică de importantă pentru țările noastre. Și de ce apreciem sprijinul Uniunii Europene și al sectorului privat. Acest eh, raport eh, constată exporturile noastre de ton conservat către Europa, care reprezintă de fapt 90% din exporturile totale de ton la conservă, dar firește că reprezintă mai puțin de 2% din valoarea totală a importurilor de conserve de ton pe care le face UE. Și Vă dați seama că pentru noi state insulare înseamnă peste 95% din exporturile de ton către orice destinație și așadar așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă, să sperăm că vom avea astfel ocazia de a discuta această chestiune și vom putea să să exploatăm șansele pe care ne oferă acest acord intermediar de parteneriat. Iată așadar câteva comentarii introductive, doamnă președinte, și vă stăm la dispoziție pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ar avea membrii uh, comisiei dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! this opportunity. Thank you, Madam Chair. Grazie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Aval. Acum are cuvântul domnul Ben Sembri. Stimată doamnă președinte, Antevorbitorul meu deja a spus tot ceea ce este esențial pentru țări ca ale noastre, ca atare nu vreau să adaug nimic. Alora după bere ascult. Mulțumesc. Deci, după ce am ascultat acest punct de vedere eh, din Papua Noua Guine, avem plăcerea să ascultăm pe reprezentantul Fiji. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Um, mulțumesc, stimată doamnă președintă. Și, stimate domnule David Martin, raportor, stimați membrii ai acestei comisii, vă mulțumesc pentru invitația de a avea o prezentare aici în legătură cu acordul de parteneriat interimar. Ca instrument de dezvoltare pentru consolidarea parteneriatului pe termen lung. Stimată doamnă președintă, după cum știți, acest acord interimar pe care Fiji l-a semnat cu Parlamentul European constituie o măsură de tranziție pentru a deschide piața Uniunii Europene pentru importuri din statele noastre. Iar din acest punct de vedere, permite exportul. Trebuie să existe prevederi suplimentare care să permită accesul pe piață și prețuri, tarife preferențiale pentru produsele noastre. Vreau să spun că, deși ni s-a creat această siguranță de acces la piața europeană, din păcate eh, sunt necesare aranjamente suplimentare, pentru că există uh, anumite politici europene legate, de pildă, de uh, fondurile pentru uh, zahăr și constituie acest protocol pentru noi o piedică clipa de față. Deci, există uh, intenții de reformare a politicii uh, europene privind zahărul, începând cu 2006. Iar dacă în cadrul acestui program există în continuare uh, aceste restricții, noi nu vom putea progresa în uh, a extinde uh, relațiile noastre comerciale, impactul va fi negativ asupra economiei din Fiji. Uh, vor avea de suferit industria, familiile care activează în acest domeniu. Și, uh, din păcate, uh, și furnizarea de zahăr înspre piețele europene are de suferit. Există, din acest punct de vedere, deci piedici pentru accesul al materiilor prime pe piața europeană. Trebuie să existe voință de a facilita continuitatea accesului pe piețele europene al produselor din Fiji. Acordul interimar de parteneriat conține potențial de dezvoltare al unor sectoare, ca de pildă cel piscicol. Trebuie să existe însă facilități în cooperare. Pentru ca și economiile mici din lume să aibă posibilitatea să încheie relații comerciale cu piețele dezvoltate și cu noi ne vom îngriji ca mecanismele interne să funcționeze pentru ca prevederile acordului interimar să poată fi duse la îndeplinire, iar autoritățile competente din Fiji vor lua toate măsurile în acest sens pentru a facilita comerțul cu Uniunea Europeană dorința celor din Fiji este ca să existe posibilități puternice de dezvoltare a relațiilor cu statele din zona Pacificului, care sunt esențiale pentru stimularea unor economii încă vulnerabile care trebuie să aibă acces la o economie globalizată. Sperăm ca din acest punct de vedere să existe acorduri cu toate statele din regiune, pentru că toate problemele care sunt specifice în zona noastră să poată fi rezolvate și să se creeze condițiile pentru ca noi să putem beneficia de un cadru cuprinzător de cooperare economiile mici, în felul acesta vor putea să dezvolte locurile de muncă, în mod special și pentru femei. Trebuie să se țină seama de specificul, de particularitățile regiunii Pacificului, astfel încât și noi să putem beneficia de aceste prevederi ale acordului. Dar Uniunea Europeană trebuie să renunțe la restricțiile pe care în clipa de față le aplică la importul de anumite produse din zona noastră și care au fost luate în, în urma inspecțiilor din 2007. La începutul acestei luni s-au făcut pași în acest sens, iar în, în discuțiile mele cu autoritățile competente din Fiji. Am constatat că, mai ales în domeniul piscicol, există posibilități de consolidare a programelor de cooperare, astfel încât Fiji să redevină un exportator autorizat de produse eh, pentru Uniunea Europeană. În clipa de față, eh, cel puțin o companie îndeplinește toate criteriile impuse pentru a putea exporta produse piscicole în Uniunea Europeană. Aș dori să spun că în martie 2009 Parlamentul European a adoptat o rezoluție care invită Comisia să dea dovadă de o flexibilitate maximă în negocierile um, cu statele noastre. Sperăm ca și această comisie să stimuleze negocierile cu noi eh, pentru a ajunge la acorduri de parteneriat care să favorizeze ambele părți și să putem depăși diferențele existente încă în nivelurile de dezvoltare. Sperăm ca aceste negocieri ample să continue și, în clipa de față, sigur, ne concentrăm pe acordul interimar. Sperăm să beneficiem de asistență, de sprijin din partea Uniunii Europene, astfel încât să putem îndeplini toate cerințele. Rugăm Parlamentul European să susțină din acest punct de vedere eforturile pe care Fiji le face pentru ca prevederile acordului interimar să poată fi aplicate. Să punem pe picioare mecanisme consultative care să permită o implementare eficientă a prevederilor. Rugăm Parlamentul European prin Comisia dumneavoastră să își revizuiască politicile vis-a-vis -vis de importurile de zahăr din Fiji pentru că și peisajul politic din Fiji s-a schimbat. Din uh, momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în uh, Uniunea Europeană. Stimați membrii acestei comisii, vă mulțumim pentru că ne-ați oferit ocazia să avem această întâlnire și contăm pe sprijinul dumneavoastră și în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Au fost cuvinte foarte limpezi și cred că acum raportorul nostru, Martin, va dori să răspundă. Thank you. Mulțumesc. Aș vrea să încep cu un punct tehnic în beneficiul Comisiei și uh, al invitaților, pentru că ni s-a cerut un calendar pentru acest raport. Sper că vom dispune de un proiect de raport pe 9 noiembrie. și că vom putea avea amendamente până pe 11 noiembrie pentru a vota pe 1 de și 2 decembrie. deputații comisiei își vor da seama că nu consider că uh, este um, o chestiune stringentă. Sper că vom putea obține un acord cât mai curând, însă am câteva observații și aș vrea să fac câteva critici. Sunt, uh, suntem pentru acest acord interimar. Aș vrea să răspund la uh, observația pe care a făcut-o ambasadorul uh, Fiji, insulelor Fiji. S-a făcut lobby în privința chestiunii zahărului și sunt conștient de faptul că uh, producția din insulele Fiji a fost afectată, aș vrea să se reintroducă măsuri de sprijin cât mai curând. Însă e nevoie de un acord politic și, deși s-au făcut progrese, ne dorim progrese și mai rapide. Suntem de acord cu necesitatea măsurilor de însoțire E clar că există nevoi uh, economice. Motivul pentru care lucrurile ar trebui să fie simple pentru Uniunea Europeană este că comerțul nostru cu aceste țări este foarte slab. Uh, este vorba despre 0,5% din uh, comerțul nostru global, deci impactul asupra economiei noastre nu este foarte Uh, important, însă este important pentru figieni, mult mai important pentru ei decât este pentru noi. Și importanța se reflectă în faptul că ministrul afacerilor externe um, a um, dorit să ne întâlnească. Întrebările mele sunt următoarele. Înțeleg că vorbim despre un acord interimar, Principala motivație pentru Papua Noua Guinee și Fiji a fost de a discuta despre zahăr. Nu am putut să implicăm toate insulele și înțelegem motivația. Jumătate din insule beneficiază de acțiunea totul în afară de arme și nu erau foarte motivate. Întrebarea este cât de optimiste sunt împotriva faptului că putem ajunge la un acord care să um, implice întreaga regiune, pentru că este important să contribuim la coeziunea regională și nu să divizăm această regiune. Este important să implicăm toate insulele care sunt uh, um, care fac parte, care sunt țări eh, din Africa, Caraibe, Pacific. Am fost raportor pentru acordul interimar de eh, parteneriat cu Caraibele și eh, au existat discuții în privința faptului că acesta putea să afecteze relațiile cu țări terțe. Nu știm în ce măsură uh, Există îngrijorări că acest acord ar putea să dăuneze relațiile comerciale cu Australia sau Noua Zeelandă, de exemplu. Întrebarea a treia ține de ce se va întâmpla cu următorul acord. Societatea civilă a fost destul de critică în privința insulelor din Pacific, în privința capacităților de a negocia ca partener egal cu uh, Comisia Europeană. S-a vorbit despre lipsa sprijinului tehnic uh, și așa mai departe. Este important să purtăm negocieri. Aș vrea să știu în ce măsură se simt în stare să negocieze un acord comercial complex având în vedere că este vorba despre țări care nu participă de multe ori la astfel de negocieri complexe. Bugetul de dezvoltare, Fondul European de Dezvoltare acordă asistență. Aș vrea să știu um, care este impactul acestui acord asupra uh, ajutorului pentru cooperare ar trebui să arată calea de urmat în privința utilizării Fondului European de Dezvoltare pentru a, a ajuta la palierea anumitor consecințe ale acordului. Aș vrea să știu de asemenea dacă putem face ceva prin intermediul Fondului European de Dezvoltare și prin cooperarea noastră în general pentru a contribui la reducerea exodului de persoane calificate din țările dumneavoastră. Am discutat cu parlamentari din uh, această zonă și există îndoieli în privința exodului de populație spre Australia și Noua Zeelandă. Am, uh, am primit lobby din partea Uh, pescarilor spanioli, comisia aceasta, acum câțiva ani, a cerut ca regulile de origine să fie îmblânzite. Salut faptul că am exclus am uh, exclus uh, um, pescuitul, Papua Noua Ghine își poate extinde astfel producția, este important pentru a asigura locuri de muncă pentru femei și vorbim despre 6.000 de persoane care sunt uh, angajate în industria conservelor nu vorbim despre piață, despre o intrare masivă pe piața tonului, trebuie să ne asigurăm că stocurile de pește sunt uh, durabile. Ministrul Afacerilor Externe a arătat că Papua Noua Guinee a fost uh, foarte activă în uh, regiune. Ceea ce aș vrea să spun colegilor spaniol este că dacă există o perturbare a comerțului, acordul poate fi suspendat. Eu nu cred că valoarea comerțului va fi atât de mare încât să creeze probleme majore, însă este bine că se abordează problema. Îmi cer scuze că am avut o intervenție destul de lungă. Cred că este un acord important pentru regiune. Mă bucur că vom uh, ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului și important este să important să contribuim la solidaritatea uh, insulară și este important să facem ca um, acest acord să fie un succes. E stato molto chiaro, onorevole Martin. Înțeles foarte bine ceea ce a spus domnul uh, Martin, care a analizat cu foarte mare claritate toate chestiunile pe care trebuie să le soluționăm în continuare și acum aș deschide um, dezbaterea de cu domnului Salva. Gracias, señora presidenta. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș vrea să revin la pescuit. Acordul interimar cu Papua Noua Guinee ne va permite dezvoltarea unui comerț fără taxe vamale cu aceste țări, inclusiv de locul unde s-au făcut capturile. Considerăm că acest acord va contribui la dezvoltarea Papuei Noua Guinea și mă bucur. Se vor se va garanta aprovizionarea și se va satisface cererea din partea industriei de conserve. Avantajele comerciale sunt utilizate pentru uh, Taiwan, Filipine, Thailanda și China. Sunt acordate licențe de pescuit pentru a, a avea un comerț fără taxe vamale. Acest lucru mm, sperăm că nu va avea consecințe negative, ar putea avea consecințe negative asupra sectorului pescuitului în Europa. Alte țări ACP beneficiază de, țări, de sisteme preferențiale, nu dispun de aceleași avantaje și noi am făcut de asemenea eforturi importante de investiții. Acordul acesta va fi mai ales în beneficiul concurenților noștri direcți. Papua Noua Guinee trebuie să se aprovizioneze cu produse uh, pentru pescuit. Trebuie să folosim posibilitățile oferite de acordul de pescuit. Ne-am exprimat întotdeauna interesul, trebuie să avem acces la resursele de pește din Pacific. Trebuie să rezolvăm o serie de probleme esențiale și aș vrea să aud părerea dumneavoastră asupra acestui subiect. Aș vrea ca colegii noștri din Papua Noua Ghine să ne vorbească despre următoarele chestiuni. Cum justificați normele de origine, având în vedere că facilitați accesul la zonele dumneavoastră de pescuit pentru concurenții noștri, ceea ce prejudiciază flota europeană? Cum puteți garanta accesul flotei europene la zonele dumneavoastră de pescuit în cadrul negocierilor nego negocierea acordurilor de pescuit cu țările ACP și care este politica pe care o vom urma în cadrul negocierilor de pescuit și trebuie să știți că acest lucru nu poate să fie un precedent. trebuie să știți că am mari îndoieli în privința a ceea ce ni se propune. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să urez bun venit invitațiilor noștri din Papua Noua Guinee și din Fiji. Trebuie să recunoaștem că acest acord reprezintă o proporție mică din comerț. Salutăm ponderea din ce în ce mai mare a Uniunii Europene în calitate de partener comercial. Salutăm faptul că acordul interimar acoperă accesul fără duty free la, produsele, la piețele europene pentru produsele din Fiji, și precum și măsuri sanitare și fitosanitare, cerințe pentru a introduce proceduri vamale mai eficiente și un capitol asupra apărării comerciale, ceea ce permite părților de a introduce cote dacă o parte prejudiciază economia. Cred că ar fi de dorit să acopere și alte probleme, alte puncte care nu fac parte din acord. Prevederi pentru um, cooperare, problematici sociale. La același lucru poate fi spus în privința drepturilor de proprietate intelectuale. Salutăm faptul că, deși acordul interimar nu include un capitol cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, Uniunea Europeană asigură susținere prin Fondul European de Dezvoltare. În uh, domeniul dezvoltării durabile, a resurselor maritime, în ce privește protecția ecosistemelor și în ce privește dezvoltarea comerțului. Trebuie să ajungem la un acord cuprinzător cu Uniunea Europeană. Există un aspect care trebuie clarificat. E vorba despre ceea ce ține de regulile de origine. Am uh, câteva întrebări pentru reprezentanții Comisiei Europene. Acordul nu oferă acces pentru flota de pescuit la Papua Noua Guinee și uh, Fiji pe motivul că s-ar putea să nu se asigure nevoile industriei conservelor din aceste țări. Aș vrea să știu dacă Papua Noua Guinee și Fiji acordă acest acces altor țări, cum sunt Filipine, uh, China sau Taiwan. Cum va afecta acest acord interimar uh, industria pescuitului și industria conservelor? Cum vor fi afectate țările ACP și uh, alte Mulțumesc. Cred că putem trece mai departe în cadrul dezbaterii, să dăm cuvântul domnului Taylor și o uh, să-mi permit să fac și o observație personală în legătură cu colegii care deja au luat cuvântul și anume că temerea exprimată de domnul Salba și o temere de asemenea pe care o împărtășim mulți dintre noi are legătură cu faptul că siguranța pentru consumatori pornește și de la informație cu privire la originea produselor alimentare. Din acest motiv, Europa și Fiji trebuie să se pună de acord în legătură cu o modalitate prin care consumatorii să se garanteze aceste informații. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc invitațiilor pentru prezentările interesante. Grupul verzilor așteaptă cu nerăbdare să se dezvolte anumite idei, inclusiv includerea elementelor legate de mediul înconjurător în acordurile comerciale. Aș vrea să vă solicit informații suplimentare în privința unui aspect ce ține de industria pescuitului în uh, zona dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți dacă uh, vasele care operează în uh, zona dumneavoastră operează um, ca vase uh, de agrement și aș vrea să știu ce măsuri luați pentru a combate acest uh, fenomen. Pentru că Um, practic, în felul acesta nu se cunoaște proprietarul vaselor și uh, acesta își poate evita responsabilitățile în ceea ce privește condițiile de muncă pentru echipaj și uh, nu se reglementează activitățile de pescuit al acestor vase. Aș vrea să știu în ce măsură această problemă există în regiunea noastră. Mulțumesc dau cuvântul comisiei. Domnul Scholz. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu doresc să mulțumesc și oaspeților noștri pentru posibilitatea de a vorbi despre un acord atât de important, inclusiv pentru regiuni atât de îndepărtate față de Uniunea Europeană, iar uh, raportorul a arătat cât de complexe sunt aceste aspecte legate de relațiile cu regiunile atât de îndepărtate în contextul uh, complexității relațiilor noastre comerciale. Nu vreau să intru în amănunte, ci vreau să mă refer la un aspect care până acum poate că nu a fost luat în considerare, dar care poate constitui o piedică în progresul nostru de negociere cu Fiji. Noi în Fiji încă nu avem un partener de dialog legitim, nu există un guvern legitim. Ca atare, el nu poate să fie pentru noi un partener recunoscut când este vorba despre încheierea unor acorduri de parteneriat reciproc avantajoase. Pe noi ne interesează condiții uh, care să fie democratice în ce privește standardele privind drepturile omului, condițiile sociale din această țară. Și ieri când am vorbit despre strategia pentru 2020, uh, am uh, făcut referire la aceste aspecte. Aș vrea ca reprezentanții din Ficiu să ne spună ce se întâmplă cu cele 103 de recomandări ale Consiliului ONU pentru drepturile omului din punctul de vedere al autorităților din Fiji. Pentru că Noi ne dorim continuarea negocierilor, dar ceea ce ni s-a oferit până acum ca răspuns că alegerile următoare vor avea loc abia în 2014 ne eh, face să ajungem la concluzia că abia după acele alegeri în 2014 vom putea să ajungem la un acord definitiv cu această regiune. Mulțumesc! Bine, <clears throat> grație, la parola de foarte mult și acum îmi dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Dieter Thompson, vă rog. Uh, thank you very much, Madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult uh, că mă pot afla astăzi aici și că pot și eu să fac oarece adăugiri la afirmațiile făcute de distinși miniștri uh, din zona pacifică, Papua Noua Guinee și din Fiji, în ministrul de externe și salut și prezența domnului ambasador al Fiji în primul rând, aș dori să le mulțumesc pentru analiza corectă pe care au făcut-o a situației din uh, această zonă. Dați-mi voie, în primul rând, să semnalez faptul că noi am trimis niște informații, o fișă de informații și sper că distinși europarlamentari pe care și interesează subiectul au și primit-o și au și citit-o. E un document care a fost uh, imprimat ceva mai devreme. În baza întrebărilor și în urma întrebărilor cu privire la derogările arogate cu privire la originea uh, produselor, am adăugat acolo o secțiune suplimentară care încearcă să se ocupe de unele dintre întrebările care au fost adresate în ultima vreme. Acordul, de fapt, face parte dintr-un proces de încheiere de acordul de parteneriat cu țările din Caraibe și Pacific și, după cum știți, intenția este ca el să, uh, să înlocuiască oarecum acordul la Cotonou care a expirat în 2007 oarecum, să pună ceva în loc și în același timp să compatibilizeze cadrul de negociere cu cel al OMC în vederea relațiilor comerciale. Acordul, uh, acesta, acest acord intermediar cu țările din Caraibe și Pacific a fost încheiat în uh, a doua jumătate a lui 2009, iar dispozițiile tranzitorii au început să se aplice pentru Papua Noua Guinee din decembrie 2009 și mulțumim frumos că ne-am înștiințat și pe noi de acest lucru, însă aplicarea acordului pentru uh, Fiji nu a început încă, pentru că așteptăm o înștiințare oficială din partea lor în baza articolului 76 din acord, așa prevede ca țara respectivă să ne înștiințeze oficial. Deci uh, profit de ocazie pentru a cere uh, autorităților din Fiji să ne trimită cât mai repede această înștiințare. Așa cum s-a spus, acordul pe care îl discută astăzi Parlamentul este unul interimar, în sensul că nu se referă la întreaga regiune și, de fapt, se mărginește la um, schimburile comerciale cu bunuri. Nu are legătură uh, niciun capitol cu dezvoltarea și există însă anumite capitole în legătură cu măsurile fitosanitare și piedicile în calea dezvoltării și așa mai departe. Deci nu trebuie considerat că acesta este varianta finală a textului, ci el reprezintă o etapă intermediară către derularea de relații amicale și pașnice cu țările din această zonă. Se uh, exploatează astfel procesul și relațiile deja existente și se încearcă să se ofere o liniște pentru să se liniștească investitorii cu privire la climatul de afaceri pentru ca ei, prin investițiile făcute, să sprijine diversificarea uh, economic, dincolo de simplul sector extractiv. Și firește, sunt binevenite să se alăture acestui parteneriat și alte țări dacă își doresc acest lucru. Așadar, nu e vorba doar de o um, exploatare, de un cadru pentru exploatarea resurselor, ci pur și simplu este un cadru de cooperare pentru zona pacifică. Pacificului. Dați-mi voie să-i răspund domnului David Martin și să-i spun care este finalitatea imediată acestui acord este să se evite orice fel de perturbări privind accesul pe piața comunitară uh, pentru marile economii din zonă până când va intra vreodată în vigoare acordul final. De asemenea, un alt scop ar fi că uh, ar mai fi varianta ori nu facem niciun fel de schimburi comerciale, ori pur și simplu uh, intră în cadrul discuțiilor orice numai arme nu. Uh, deci, cu siguranță, ceea ce oferă ei uh, în acest caz, în acest acord, sunt produse care nu reprezintă niciun pericol. Negocierile continuă, însă trebuie să remarc într-un ritm foarte lent trebuie să fie incluse toate țările care au oarece interes, o oarecare interes în relațiile cu UE și permite o dezvoltare a relațiilor de cooperare. Uh, Ehm, salut și prezența invitațiilor noștri și a domnului ambasador din Fiji, deci pot să vă asigur că și pe noi ne interesează să avem un capitol privind dezvoltarea cooperării în varianta ulterioară a acordului și vor exista firește și capitole privind chestiuni care țin aspecte sociale, forță de muncă, eh, drepturile de proprietate intelectuală, sectorul terțiar și așa mai departe. Sigur că toate acestea trebuie să fie negociate și acestea sunt unele dintre limitările pe care trebuie să le depășim în ceea ce privește structura administrativă. Resursele existente nu pot fi mereu exploatate, de aceea în ceea ce privește ritmul de negociere, există piedici în ceea ce privește limita de negociere și de asemenea de disponibilitatea pe care o are o țară de a demara negocieri într-un spațiu în care nu există schimburi comerciale. Adică trebuie să răspundem și la această întrebare. Cât de disponibilă este o astfel de țară? și ne aflăm deci în această etapă dificilă de a stabili dacă un acord cuprinzător este ceea ce trebuie să urmeze sau dacă așteptăm să se alăture și alte țări. Ceea ce pot să vă spun este că există o serie de țări care pregătesc oferte pentru intrarea pe piață, piață, ceea ce este un fapt salutar și pot deveni părți sau semnatari al acestui acord. Să vedem acordul final, acordul interimar, să vedem cum vor merge lucrurile. Cât privește acum bugetul pentru dezvoltare și capitolul în sine pentru dezvoltare, mare lucru N-aș putea să vă spun acum, pentru că în acord există oarece trimiteri la această componentă de cooperare. Sigur că destul de firavă această trimitere, în sensul că se spune e nevoie de o cooperare cu guvernele respective pentru a extinde la maxim sinergiile și așa mai departe și pentru a atinge obiectivele. Firește că ne dorim mult mai mult și să sperăm că negocierile cu alte regiuni ne vor ajuta în acest sens. O altă întrebare pe care a adresat-o domnul David Martin se referea la exploatarea resurselor și s-au referit și alții la acest lucru. Uh, Aș dori să adaug la ceea ce au spus deja domnii miniștri și anume că sprijinim gestionarea durabilă a resurselor de pește în zona Pacificului și acest lucru deja reprezintă un element de bază în programul orientativ pentru această regiune. Faptul că nu există un capitol în sine în legătură cu acest subiect nu înseamnă că programele naționale de dezvoltare și programele regionale nu conțin un astfel de element. Apropo, chiar au legătură cu um, acel tip de pescuit nedeclarat, neidentificat identificat, raportat și se știe foarte bine că există un regulament pe cale de a fi adoptat. Deci, într-adevăr, se are în vedere durabilitatea exploatării și să sperăm că acest lucru va duce la urmări pozitive. O a treia chestiune care a fost menționată Deși nu există un capitol cu privire la accesul la resurse în mod explicit, firește că se subînțelege că ușa rămâne deschisă, în sensul că investitorii europeni sunt bineveniți în acest sector și sunt convins că și domnul ministru și domnul ambasador din Fiji ar putea să ne ofere detalii în plus. Uh, știu, îmi dau seama că nu am răspuns tuturor întrebărilor care au fost adresate prin uh, scurta mea intervenție. Aș adăuga că am primit o întrebare în scris în ultima vreme. Din păcate nu am la mine, dar o să mă asigur că dacă dintr-un motiv sau altul nu puteți vedea această întrebare, o să vă transmitem și dumneavoastră și dacă în răspunsul oferit rămân, să spunem, lucruri uh, neacoperite și care raport în discuția de astăzi, atunci cu mare plăcere vă vom pune la dispoziție orice alte informații. Mă voi opri aici și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de la cuvântul, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, dar o idee foarte bună, aș spune eu, faptul că ne trimiteți și nouă copii Xerox și firește că noi nu avem acces la multe dintre informații. Sigur, nu că ne-am prins taman în dimineața asta din cauza că e grevă la Bruxelles, ci uh, pur și simplu de la Bruxelles nu întotdeauna primim la timp și din cauza de traducere și uh, pot să spun că și aceasta este o chestiune de notorietate. Așadar, dacă ne dați și nouă copie Xerox, uh, nu așa pe bucățele cu picătura, ci să-mi dați și nouă tot dosarul odată, vă vom fi recunoscători și așa vom putea lucra și noi într-un ritm mai accelerat, pentru că nu știu dacă e neapărat o problemă de traducere, dar mi se pare foarte greu să ne apucăm acum să dăm cu părerea Uh, pe marginea unui uh, regulament cu privire la pescuitul ilegal pescuitul nereglementat nu poate să fie reglementat. Este interzis, este sancționat, este pedepsit. Deci îi pedepsim pe cei care pescuiesc în mod ilegal. Nu avem ce să reglementăm. Și acum are cuvântul domnul David Martin, raportorul. Nu cred că este necesar să revin eu, dar aș vrea să știu dacă ministrul de externe sau ambasadorul au de făcut comentarii. Mulțumesc în cazul acesta. Mulțumesc și întreb pe domnul ambasador dacă dorește să intervină domnul ambasador din Fiji. Aveți ocazia să luați cuvântul pentru a răspunde la observațiile care au fost făcute de către colegi. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc pentru observațiile care au fost făcute de către stimații membrii acestei comisii și pentru comentariile raportorului, domnul David Martin. Sigur, situația din Fiji trebuie să fie reformată și uh, Cred că Uniunea Europeană și prin intermediul acestei uh, comisii, cred că trebuie să reanalizeze uh, descrierile făcute uh, privind situația din Fiji și în legătură cu legitimitatea actualului guvern din Fiji pentru că eu cred că guvernul din Fiji, în clipa de față, deține controlul asupra situației din țară. Trebuie să se țină seama de acest lucru. Și vreau să spun că acordul interimar care a fost semnat în 2009 a fost semnat de către acest guvern și de către Comisia Europeană din partea instituțiilor europene. În ce privește observațiile făcute de domnul David Martin, în legătură cu anumite aspecte contencioase în cadrul acordului. Eu cred că negocierile care urmează să aibă loc pentru varianta definitivă a acordului de parteneriat, aceste chestiuni pot fi rezolvate în cadrul procesului de negociere. Cred că putem clarifica lucrurile trebuie să aveți încredere în capacitatea noastră în Fiji de a implementa prevederile acordului. Sigur că necesităm un sprijin din partea instituțiilor europene, inclusiv acolo unde este nevoie de resurse pentru a putea consolida instituțiile noastre, autoritățile vamale, alte instituții competente în a îndeplini standardele pe care instituțiile europene le impun. În ce privește uh, capacitățile umane, da, din păcate uh, există în clipa de față uh, și o, un brain drain spre Noua Zeelandă și Australia. Dar noi în Fiji, în Papua Noua Guinee, în continuare ne străduim să avem uh, personal calificat. Sperăm, de asemenea, ca impedimentele existente încă într-un uh, comerț liber să fie îndepărtate și în afirmațiile făcute de mine și în uh, comentariile unor europarlamentari uh, s-a spus că putem să ne concentrăm pe acest capitol legat de dezvoltare pentru că ă, există din cadrul fondurilor europene de dezvoltare posibilități ă, ca și noi să beneficiem de o finanțare a demersurilor noastre pentru Uh, aceste eforturi de dezvoltare. În ce privește relația cu Fiji, eu cred că putem crea capacitățile necesare și de înființarea unei unități care să monitorizeze modul în care se desfășoară acțiunile de implementare a prevederilor acordului. Noi trebuie să avem un for căruia să ne putem adresa în legătură cu probleme legate de um, pescuitul ilegal, nedeclarat, neraportat. Mulțumesc foarte mult! Iar dau cuvântul acum domnului Samuel Labal. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă uh, refer și la uh, problemele pe care le-a ridicat uh, colegul meu privind aspecte legate de pescuit. Mulțumesc, În legătură cu întrebarea domnului Chavas, privind uh, rezervele aleutice, noi uh, furnizăm 10% din capturile de uh, ton pe plan mondial. Noi încurajăm investițiile în țara noastră pentru dezvoltarea acestor capacități de pescuit. și am salutat și accesul unor flote europene care să pescuiască în apele noastre teritoriale. Asta pot să răspund în legătură cu întrebarea care mi-a fost adresată. Iar în ce privește întrebarea doamnei Andrechiene, în Papa Noua Guinee există autorități uh, care au fost recunoscute de către instituțiile europene ca parteneri de dialog există un laborator care um, funcționează pentru a controla standardele internaționale uh, impuse astfel încât uh, produsele noastre să poată să fie exportate și să aducă beneficii economice. În ce privește întrebările domnului Taylor, cred că uh, vasele care acționează, de asemenea, uh, sunt acceptate de către instituțiile europene chiar dacă sunt sub pavilion neutru. Avem vase care sunt uh, sub uh, pavilion național. Papua Noua Guinee se străduiește să asigure locuri de muncă pentru populația locală, astfel încât populația să poată să activeze și în industrie. Sperăm să dezvoltăm anumite sectoare care să absoarbă forța de muncă încă neocupată din provincii. Suntem mm, membri ai Forumului Pacificului Occidental și mm, respectăm mm, cerințele care sunt funcționale în cadrul acestui forum. Suntem semnatari ai unor acorduri specifice regiunii Există un sistem de monitorizare a deplasărilor tuturor vaselor care pescuiesc în apele noastre teritoriale. Există un oficiu specializat care poate să monitorizeze și să sesizeze pescuitul ilegal. Nu avem din acest punct de vedere probleme cu pescuitul ilegal. nu există activități ilegale în zonă, astfel încât noi încercăm să protejăm rezervele haleutice. Există un regim de acordare de licențe și putem permite în felul acesta partenerilor noștri din Uniunea Europeană accesul în apele noastre teritoriale. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you, uh, if you please. Mulțumesc. Mulțumesc pentru ocazia de a contribui. Mai multe puncte au fost ridicate aici. În ceea ce privește ocuparea, ocuparea femeilor este foarte importantă. În fabricile noastre lucrează circa 80% dintre femei. Lucrează în fabrici pentru că nu câștigă suficient din uh, agricultură. Și uh, este foarte important este foarte important pentru Papua Noua Guine, pentru că nu sunt multe locuri de muncă în alte industrii. Ele pregătesc uh, peștii pentru conservare. A doua chestiune este legată de posibilitatea ca flotele europene să vină în apele noastre. La ora actuală, Um, pregătim um, noi oportunități de locuri de muncă. Având în vedere că relația între Uniunea Europeană și țările ACP sunt uh, vechi de peste 30 de ani, suntem încrezători că ele vor continua bine. Acest acord va avea un efect pozitiv asupra relațiilor dintre țara noastră și Uniunea Europeană. salutăm uh, flotele europene care pot să aducă expertiză tehnică și investiții. Nu cred că aceasta reprezintă o problemă. Flotele sunt uh, binevenite. Avem uh, un proiect important. regulile de origine se înscriu în relație între Uniunea Europeană și țările ACP. Vrem de asemenea să vorbim despre un acord global. Suntem de acord că acest acord trebuie să includă și aspectele de dezvoltare, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile sociale și așa mai departe problema statelor insulare din Pacific, problema statelor care nu au semnat acest acord, se explică prin faptul că anumite țări nu au capacitatea necesară. După cum vă amintiți, în 2007 au existat presiuni importante. În 2008 Papua Noua Guinee și Fiji s-au implicat în semnare. S-a confirmat relația dintre aceste țări și Uniunea Europeană și am putut să lansăm negocieri și aș vrea să mulțumesc Parlamentului și Comisiei care au permis uh, semnarea acestui acord. Suntem de acord cu faptul că ar fi mai uh, bun un acord global pentru ca relația să fie mai bună. Trebuie să promovăm cooperarea regională. Am vorbit cu alte țări insulare, le-am încurajat să semneze, însă cred că, după cum s-a arătat aici, anumite țări insulare anumite țări insulare nu au comerț cu Uniunea Europeană. Papua Noua Guinee și uh, Fiji au relații comerciale, comerciale. Comerțul cu pește și cu zahăr este esențial pentru dezvoltarea noastră. Am semnat și sperăm că Parlamentul European înțelege importanța acestui acord. Pescuitul reprezintă 2% din piața dumneavoastră însă reprezintă 95% sau chiar mai mult din exporturile de ton din uh, țara noastră. Deci, din punctul nostru de vedere, aceste relații comerciale sunt cruciale și, de asemenea, ocuparea este importantă pentru noi. Aș vrea să subliniez faptul că este o relație economică importantă pentru noi. Vă mulțumim. Sper că parlamentarii vor înțelege că această chestiune este crucială pentru Papua Noua Guinee și pentru țările insulare. Pe peștele uh, este lăsat de Dumnezeu în Oceanul Pacific și în viitoarele luni vom încerca să vă facem să înțelegem cât de important este pentru noi să avem acces pe piața europeană. Chiar dacă suntem singurii care am optat pentru această derogare, acest lucru este, se datorează faptului că la vremea respectivă nimeni nu părea să dorească să facă o mișcare în acest sens este foarte important, uh, sectorul acesta este foarte important pentru uh, economiile noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim uh, domnilor miniștri pentru prezență și precum și excelența domnul ambasador al Fiji pentru prezență. A cerut cuvântul domnul Scholz. Aș dori să-i reamintesc să fie cât se poate de concis, deoarece deja suntem într-o ușoară întârziere. Mulțumesc. Doresc să am o intervenție foarte scurtă, dar cred că complexitatea problemei pe care tocmai o discutăm demonstrează că ajungem la o înțelegere comună și vreau să subliniez că și în urma intervenției excelenței sale ambasadorul din Fiji, vreau să răspund că ne aflăm în perioada după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul European în clipa de față, în comparație cu anii precedenți, joacă un rol mai important în a decide în legătură cu relațiile comerciale. De aceea, noi solicităm să înțelegem mai bine situația din țara dumneavoastră, pentru că va trebui să decidem asupra modului în care urmează să acționăm pe viitor deci, există, din acest punct de vedere, o relație mutuală. Mulțumesc! Grație! Mulțumim foarte mult, domnul Gatofelder, care nu mai e în sală. Pardon, nu vă supărați? S-a produs o mică încurcătură, mai pățim și de asta. Dumnealui vrea să vorbească la punctul următor, așa încât, domnule deputat, cu aceasta putem spune că am încheiat intervențiile de astăzi. Vă reamintesc um, faptul că înainte de 9 noiembrie vom programa un schimb de opinii, o serie de discuții pe marginea raportului, amendamentele pe 11 noiembrie, iar votul în comisie se va ține pe 1 uh, și 2 decembrie, iar plenara sau în decembrie sau în ianuarie, depinde cât de bine vom reuși să ne respectăm programul. Mulțumim încă o dată invitațiilor noștri și cu aceasta trecem mai departe la următorul punct de pe de zi și anume modificarea regulamentului 732 din 2008 al Consiliului privind aplicarea unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011. Uniunea Europeană acordă preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare și vă reamintim că e vorba de prevedere de la 171. E vorba de un acord comercial uh, în baza căruia Uniunea Europeană oferă un număr de 166 de țări și teritorii în curs de dezvoltare acces preferențial pe piață în sensul reducerii taxelor vamale. Acest uh, regulament privind aceste uh, derogări aflat în vigoare a ajuns la final și va expira pe 31 decembrie 2011. În rezoluția sa din 5 iunie 2008, prin care se aproba actualul sistem, Parlamentul cerea Comisiei să vină cu o propunere de revizuire a regulamentului pentru perioada următoare adică din iunie 2010. Comisia încă nu a prezentat aceste propuneri de revizuire, însă în acest moment este în vigoare o altă propunere și care va intra în vigoare după decembrie 2011, după ce s-a lansat în martie o consultare publică de către Comisie. Intenția era ca propunerea de revizuire a regulamentului să fie prezentată după 2011. Și atât. Deci, pe perioada care mai rămâne pentru aplicarea actualului regulament permite suficient timp atât Parlamentului cât și Consiliului să se pună de acord în legătură cu o nouă rezoluție uh, Uh, care va parcurge procedura obișnuită. Acest este motivul pentru care, pentru a asigura o continuitate a funcționării sistemului actual, Comisia a făcut o propunere de regulament de modificare pentru a se evita toate incertitudinile juridice și acesta este motivul pentru care astăzi aș dori să analizăm toate aceste chestiuni împreună, în detaliu, și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Helmut Scholz. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Uh, Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei. Evident că voi dumneavoastră cu toții sunteți foarte bine importanți în legătură cu acest uh, mecanism GSP+, dar aș vrea să atrag atenția asupra modului în care acest instrument a luat naștere. Și să vă ofer câteva informații de background, pentru că în felul acesta putem face mai bine provocărilor uh, actuale. Instrumentul uh, clasic uh, pentru a atinge aceste obiective sunt tarifele preferențiale. Și știm că există și preferințe comerciale nereciproce între statele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. În 1968, UNCTAD-ul a recomandat crearea acestui instrument generalizat de preferințe pentru a oferi preferințe tarifare eh, altor state mai puțin dezvoltate. Din acel moment, au existat o serie întreagă de scheme de acces uh, nepreferențiale care au fost puse pe picioare de către uh, statele UNCD. Comunitatea Europeană a fost uh, prima instituție care în 1971 a implementat acest instrument CSP-ul o acces duty free pe piață și um, există trei tipuri de aranjamente preferențiale pentru statele beneficiare. Toate statele beneficiare uh, profită de beneficiile acordurilor generale. În al doilea rând, există aranjamente pentru o dezvoltare durabilă și good governance ceea ce uh, oferă beneficii suplimentare pentru uh, statele care uh, fac parte din acest complex de relații. Și în ultimele ore și ieri, de altfel, am discutat despre asemenea relații, dar trebuie atinse anumite standarde pe care le pretindem noi în ce privește relațiile sociale, drepturile omului, standarde de mediu. În al treilea rând, Um, aceste uh, tarife preferențiale se referă la toate domeniile, mai puțin inițiative legate de uh, armament. Deci, uh, este un sistem care funcționează între state dezvoltate și state partenere. Asta ne oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează mecanismul. În 2008, propunerea pentru reglementare s-a adresat Parlamentului în cadrul procedurii de concertare. Prevederile de bază ale anterioarelor reglementări uh, GSP nu au fost schimbate, au fost revizite parțial. În acel moment, acea propunere a fost prezentată de către Comisie pe 21 decembrie 2007. Și pe 31 ianuarie 2008, Consiliul a invitat Parlamentul să ofere un aviz înainte de adoptare eh, și de intrare în vigoare în 2009. În acest scop, Parlamentul nu a avut timpul necesar pentru a-și uh, elabora o opinie, iar în comisia noastră noi a trebuit să respectăm niște termene foarte stricte. În rezoluția din 5 iunie 2008, Parlamentul a insistat foarte clar asupra ideii că nu este mulțumitor ca pe viitor să ne putem exercita rolul în cadrul unor termene atât de stricte, deci ar fi necesar mai mult timp pentru a elabora propunerile de revizuire pentru perioada 2012 până la 31 decembrie 2014 iar Comisia și Parlamentul European, Consiliul și Comisia uh, pentru uh, Dezvoltare Economică și Socială ar trebui să dispună de timpul necesar până uh, la, în iunie 2010 de timpul necesar pentru o revizuire. Asta înseamnă că pe 26 mai Comisia a prezentat propunerea pe care o analizăm noi în clipa de față. Această propunere însă nu este de fapt o propunere de modificare a regulamentului în profunzime, ci este mai degrabă o extindere a ceea ce uh, regulamentul prevedea până acum. Dați-mi, uh, îmi cer scuze pentru uh, această prezentare legată de asemenea termene, dar noi am cerut și un studiu de impact asupra eficienței CSP-ului pentru modul în care a funcționat el din 2006 până pe 31 decembrie 2009. Din nefericire, în martie 2010, așa cum uh, am așteptat, nu am primit un asemenea material, un asemenea studiu de impact. Reglementarea actuală, în clipa de față, rămâne nemodificată este uh, o reglementare care a funcționat timp de trei ani și care ar fi putut să fie subiectul uh, unui studiu de impact minuțios pentru a i măsura eficiența. Având în vedere pregătirile pe care le facem pentru o nouă propunere, Comisia a declanșat o consultare publică în martie 2010. Deci, noi trebuie să colectăm acum date statistice pentru ca studiul de impact pe care l-am cerut să fie efectuat. Conform propunerii Comisiei, perioada care uh, rămâne pentru aplicarea reglementării GSP Plus ar fi prea scurtă pentru a putea face propuneri pentru un regulament revizuit în totalitate. Înainte de 31 uh, decembrie 2011. De aceea s-a propus ca deocamdată regulamentul să continue să funcționeze până în 2011. Noi ar trebui în felul acesta să extindem perioada de aplicare pentru încă 2 ani. Dar să vedem care este provocarea în fața căreia ne aflăm. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, puterile Parlamentului European au fost consolidate. Iar uh, în clipa de față, uh, îmi pare rău, așa cum funcționează regulamentul, Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus în ce privește eligibilitatea statelor beneficiarii GSP Plus, a uh, modului în care convenția urmează să fie implementată, aranjamente viitoare, etc. Deci, dacă regulamentul actual va expira uh, pe 31 decembrie 2011, la doi ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, având în vedere puterile extinse ale Parlamentului European, situația ar putea să prolifereze alți doi ani. Deci până în 31 decembrie 2013, asta ar fi la patru ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Sincer să fiu, eu nu cred că noi, în calitate de europarlamentare, trebuie să ne complacem în uh, proliferarea acestei situații. De aceea cred că trebuie revizuită propunerea Comisiei să uh, obținem garanții că, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, noi uh, putem uh, și pe 31 decembrie 2011 măcar să uh, ne implicăm mai mult. Cred că trebuie să ne gândim la situația din Pakistan. Trebuie să verificăm presiunile actuale Uh, legate de situația dificilă de acolo în care se află cetățenii din această țară și ar trebui să permitem, așa cum au cerut câțiva reprezentanți ai Consiliului, să permitem Pakistanului să beneficieze de instrumentul CSP+. Statele membre au fost de acord acord ca temporar, cel puțin anumite piedici în relațiile noastre cu Pakistanul să fie uh, înlăturate astfel încât să permitem Pakistanului să își intensifice relațiile comerciale și să beneficieze în urma acestor relații. Pe de altă parte, atât statele beneficiare, multe ONG-uri, cât și cercetătorii au uh, criticat anumite situații pentru că adesea state sărace sunt excluse de la schemele care ar putea să le avantajeze. Deci noi ar trebui uh, să încercăm să modificăm anumite criterii, având în vedere și nivelul de dezvoltare al statelor partenere. Pentru că Există, din păcate, state care nu fac față testelor de vulnerabilitate astfel încât să beneficieze de sistemul GSP+. Și cred că în clipa de față și Pakistanul se află într-o asemenea situație. Dar noi trebuie să analizăm situațiile individuale și uh, ar trebui ca instituțiile europene să acorde în clipa de față Pakistanului un mai mare acces la piețele noastre. Deci trebuie să modificăm eventual criteriile de eligibilitate ale instrumentului GSP+. În clipa de față, există state care nu pot beneficia de acest instrument uh, dacă um, există un procent uh, de doar 1% în uh, potențialul de relații. Ar trebui poate să schimbăm, să facem la 1,5 sau 2%, astfel încât și Pakistanul de pildă să aibă, uh, să poată obține acces la piețele noastre. Ținând seama de schimbul de vederi pe care coordonatorii comisiei noastre le-au avut cu comisarul în uh, primăvara anului 2010. Dați-mi voie să ajung la o concluzie, să nu fie o intervenție prea lungă, doamna președintă. Aș vrea să adresez comisiei câteva întrebări, dar poate nu doar comisiei, să ne punem și nouă această întrebare. Când vom putea primi acel raport, acel studiu de impact după finalizarea consultărilor publice, pentru că uh, au fost formulate multe observații, recomandări pentru uh, viitorul instrument CSP+, când poate Comisia să ne pună la dispoziție contribuțiile esențiale în acest sens. O altă întrebare. În 2008, Parlamentul European a schițat un raport uh, care uh, s-a transformat într-o reglementare curentă, dar multe din propunerile făcute atunci de către Parlament nu au fost finalizate în documentul elaborat de către Comisie. Noi toți știm că reforma instrumentului GSP în, calitate, în cadrul uh, amendării reglementărilor generale privind acest tip de relații uh, trebuie să ajungă la o finalizare. Ne poate spune Comisia când vor fi finalizate aceste demersuri, pentru că noi uh, altfel uh, riscăm să acceptăm reglementări care nu se vor mai supune reglementărilor privind țara de origine a produselor. Comisia poate să ne spună care uh, este punctul de vedere în legătură cu necesitățile de amendare ale regulamentului privind acest instrument CSP+, uh, și din punct de vedere al intrării în vigoare al tratatului de la Lisabona. Mulțumesc foarte mult și sper ca și la nivelul comisiei să găsesc înțelegere pentru complexitatea acestor probleme. Mulțumim! Și noi rugăm pe colegi să încerce să fie înțelegători și să nu depășească timpul prevăzut pentru că dacă nu, nu mai reușim să epuizăm toate intervențiile. Și acum domnul Galtfelder. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottság Mulțumesc. Comisia Europeană nu și-a făcut uh, treaba la timp. Și de aceea trebuie să vorbim despre extinderea validității regulilor sistemului generalizat de preferință. Ar fi bine să știm de ce nu au reușit să pregătească un proiect la timp. Care sunt motivele? Cred că trebuie să acceptăm proiectul. Aș vrea însă să invit Comisia să își uh, prezinte ideile cât mai curând, pentru că cetățenii europeni au dreptul să spună că au diverse întrebări. De exemplu, de ce trebuie să sprijinim Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care sunt poate cele mai bogate țări din lume. De ce trebuie să le acordăm acest sprijin în timp ce țările sărace nu pot să își valorifice posibilitățile comerciale? Cetățenii europeni au toate motivele să spună că țările BRIC, Brazilia, Rusia, India și China, beneficiază de diferitele fonduri. China este cea mai mare exportatoare din lume, reușește să exporte manipulându-și uh, moneda și primejduiește întreaga lume afectează posibilitățile de export ale țărilor pe care vrem să le susținem prin intermediul sistemului de preferințe generalizate. Aș vrea așadar să aveți în vedere interesele ce, țărilor celor mai uh, sărace și să vă gândiți la cum putem um, cum putem uh, face progrese cu sistemul reformat de preferințe. David Martin. Raportorul din umbră mi-a cerut uh, să vorbesc despre mai multe puncte. În primul rând, regretă faptul că Comisia nu a propus uh, un regulament revizuit la timp pentru a fi adoptat în cadrul calendarului normal. Vrea să sublinieze că prerogativele și responsabilitățile Parlamentului European trebuie să fie pe deplin respectate de către Comisie, așteaptă propunerea de regulament revizuit cât mai curând cu putință pentru ca Comisia să revizuiască sistemul de preferințe generalizat și vrea să sublinieze că nou sistem trebuie să fie destinat țărilor care au cel mai mare cea mai mare nevoie de acest sistem. Având în vedere consecințele negative ale amânării, este de acord cu cererea de extindere. Va încerca să ajungă la un acord, chiar dacă poziția sa inițială este diferită, vrea ca regulamentul să intre în vigoare cât mai curând cu putință. M-am exprimat în numele raportorului din umbră, aș vrea acum să adaug câteva cuvinte despre Pakistan. E important să ajutăm Pakistanul dar nu cred că ar trebui să o facem prin un amendament unilateral la sistemul de preferințe generalizate. Trebuie să așteptăm revizuirea și Comisia trebuie să vină cu alte măsuri pentru a susține Pakistanul uh, până la sfârșitul anului viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fellner. Mulțumesc. Lucrurile stau destul de simplu. Cred că trebuie să susținem sistemul de preferințe generalizat, trebuie să revizuim cât mai curând posibil. E nevoie să treacă ceva timp pentru ca Parlamentul European să poată participa la întregul proces, și există riscul ca la 1 ianuarie 2012 să nu există un nou sistem de preferințe generalizat. Or, acest sistem este foarte important pentru țările în, în curs de dezvoltare. Nu ar trebui să existe lupte de influență între instituțiile europene pentru că prețul ar fi prea important pentru țările sărace. Când uh, îl ascult pe raportor, sunt uh, nervos. E important ca instituțiile să ia decizii rapid. Există un lucru important. Valorile prag pentru SPG+. Am discutat mult despre această chestiune. 1% este un procent corect sau nu? Am discutat despre acest lucru în Consiliul de Ministri și cred că există motive întemeiate pentru a fixa procentul la 1,5%. La ora actuală însă ne concentrăm eforturile doar asupra Pakistanului, țară care este afectată în mod clar și vorbim despre 1,2%. Cred că trebuie să încercăm să stabilim aceste valori. Trebuie să încercăm să susținem Pakistanul. Dacă așteptăm anul 2014, ratăm ocazia de a ușura soarta Pakistanului. Cred că nu trebuie să ratăm ocazia de a ajuta Pakistanul. Trebuie să insistăm pentru ca nou regulament să intre în vigoare cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc. Gasparin. Bine, domnul Caspari acum. Stimate colegi, stimați colegi, doresc să mulțumesc domnului profesor dr. Scholz pentru o prezentare atât de minuțioasă, o introducere atât de bună în subiect. A fost de mare folos. Cred că toți suntem de acord că în acest domeniu Comisia nu uh, și-a făcut lecțiile, uh, nu a răspuns la solicitările dinspre Parlamentul European. Iar în clipa de față, noi trebuie să apărăm interesele statelor cele mai sărace din lume. Tocmai de aceea trebuie să avem o atitudine mai dură în acest dialog cu Comisia. Și colegul Gatfelder și alți vorbitori au atras atenția asupra situației dificile în clipa de față a Pakistanului, dar domnul Gatfelder a menționat și state din zona Golfului. Ne gândim la India, de pildă, cât de mult profită India de acordul care funcționează în uh, clipa de față cu noi. În uh, ce uh, privește acest acord de sisteme preferențiale, este important să avem o atitudine echitabilă și față de alți parteneri. Trebuie ca întreg sistemul, din acest punct de vedere, să fie amendat. Dar pe de altă parte, trebuie să ne gândim care este situația actuală. Suntem în prag de octombrie 2010, deci până când vom reuși să impunem o nouă reglementare, mai avem la dispoziție 15 luni. Dacă ne gândim la ceea ce ne spun uh, partenerii noștri din industria europeană, dar și din statele beneficiare, înțelegem că este foarte important pentru toți, pentru întreprinderile noastre, dar și pentru lucrătorii din statele SPC, ca în ianuarie 2012 să funcționeze un regulament amendat pentru uh, acest instrument de tarife preferențiale. Nu poate fi în interesul nostru să depășim acest termen. Tocmai de aceea, deși situația este foarte nefericită, deși Comisia a dormit până acum, trebuie să înțelegem că regulamentul care funcționează acum trebuie să uh, își prelungească termenul de implicare până când vom avea răgazul necesar de a impune modificările pe care ni le dorim în cunoștință de cauză a rezultatelor unui studiu de impact pe care l-am cerut pentru ca problemele pe care colegii le-au menționat să poată să fie rezolvate astfel încât cel târziu, la 1 ianuarie 2014, să dispunem de un regulament profund modificat. Sunt de acord cu opinia colegului Scholz trebuie să îi convingem pe partenerii noștri din lumea întreagă că am adoptat un regulament care să corespundă cerințelor actuale iar uh, intrarea în vigoare în, la 1 ianuarie 2014 uh, va permite tuturor participanțelor la schimburile economice să se adapteze din timp la cerințele pe care le vom formula. Mulțumesc foarte mult! Grație, onorevole Mulțumesc, domnule Caspari, și dați-mi voie să fiu de acord și eu cu analiza prezentată noastră, domnul Stark. <coughs> doamnă președinte. Mă mir și eu că sunt de acord cu toți colegii de la PPE cu toți trei. David, uh, mă îngrijora un pic poziția ta în legătură cu Pakistanul. Pentru mine, acest sistem de preferințe generale este un instrument care să ajute țările în curs de dezvoltare, iar Pakistanul trece prin vremuri dificile acum și există totuși anumite șanse acum pentru ca ei să folosească acest sistem de preferințe uh, ca să își revină. Deci există o situație limită aici și trebuie să stabilim un prag. Cred că trebuie să ne putem adapta. Da, te rog, te rog dacă vrei să revii. Aș vrea să se înțeleagă foarte clar când vom revizui acest sistem totalitate GSP Plus, care care va fi poziția noastră, asta trebuie să stabilim. Pe mine mă deranjează orice fel de acord interimar pentru o singură țară. Dar nu zic că nu trebuie să existe măsuri interimare care să sprijine Pakistanul. Nu înseamnă că nu trebuie să excludem nu Pakistanul din acest sistem. Iartă-mă, iartă-mă, da, remarcabilă conversația, sunt doamna președinte. Deci, domnule Scholz, dumneavoastră ați adus acest subiect, Pakistanul în dezbatere și sunt de acord cu Christopher că uh, trebuie și cu Darren și cu Daniel că trebuie să vedem care este acest prag, să vedem ce putem modifica. Pentru că, cu siguranță, întregul principiu al acestui sistem de preferințe GSP Plus este de a permite Uniunii Europene să fie vizibilă în ajutorul pe care îl oferă țărilor membre și să poată exploata șansele care li se oferă astfel. Uh, și uh, pot să spun că sunt pe deplin îngrijorat să constat că a fost eliminat acest sistem pentru Sri Lanka. Sigur că înțeleg care este motivația, dar, repet, vorbim de o, față, de o țară care se confruntă cu probleme foarte grave de ani de zile, cu un război uh, civil care aproape că s-a transformat într-o nenorocire pentru acea țară Uh, eu unul vin dintr-o țară unde au existat uh, astfel de, au existat un uh, război civil din Irlanda, unde armata republicană irlandeză a creat un haos total. Deci, măcar pentru Sri Lanka să sperăm că se va ajunge la o soluție și că vom reanaliza situația și, în sfârșit, sunt dezamăgit să văd că totuși Comisia nu ne-a oferit un răspuns și mai spun încă o dată, este o șansă pentru Uniunea Europeană de a da o mână de ajutor țărilor uh, în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Sturdy, uh, și noi considerăm că odată analizată această problemă trebuie să revenim și să analizăm și ceea ce s-a întâmplat în cazul Sri Lankai. Domnul Arif, doamna, domnul Arif. Cred că David a arătat care ar fi poziția generală a grupului nostru în legătură cu acest sistem. Dar dacă tot veni vorba de Pakistan, Acum pot să fiu de acord cu ceea ce spune domnul Sturdy în legătură cu SPG+, în sensul că acest lucru trebuie să permită mai multor țări să se dezvolte. Totuși, acest SPG Plus este oferit ca și contrapartidă în schimbul unor angajamente din partea acestor țări și în schimbul respectării mai multor convenții și nu a unor convenții minore, ci vorbim de convenții eh, care se referă de fapt la suprafață la drepturile omului și nu putem acum doar așa la uh, fără să mi ar fi sigur că toată lumea va avea de câștigat. Nu putem, sub pretext că spunem, da, sigur, sunt ajutate țările în curs de dezvoltare, nu putem uita care sunt valorile reprezentate de UE în relațiile pe care le are și chiar în relațiile comerciale. Deci, din punctul meu de vedere, sunt de acord că pot exista soluții uh, pentru situații dramatice, cum e situația din Pakistan după inundații. S-au propus o serie de soluții, de derogări și așa mai departe, mai ales în cadrul OMC. Dar să te apuci acum să zici, haideți să deschidem mai mult uh, SPG-ul către Pakistan, în condițiile în care nu e cea mai fericită, cel puțin din punctul meu de vedere personal, situația politică din Pakistan, așa pur și simplu de azi pe mâine, pognind din degete, nu putem să ne apucăm să generalizăm un sistem. Deci eu, unul, aș fi prudent și uh, acest lucru va fi menționat mai târziu, în momentul în care va apărea un nou regulament, ceea ce e foarte bine. Poate că e și bine să fie așa. În mod analog, consider că și Comisia a procedat foarte bine în relația cu Sri Lanka. Până la urmă, e la latitudinea guvernului sri lankez. N-are decât guvernul sri lankez să reacționeze la situația reală și să ofere garanții pe care le cere Comisia pentru a beneficia și mai departe de acest sistem SPG+. Și nu e vorba că nu sunt de acord, dar pot să spun spun că, din acest punct de vedere, această decizie luată de comisie îi face cinste și face cinste Comisiei Europene în ceea ce privește poziția sa în relațiile comerciale. Domnule Arif, și ce facem cu Arabia Saudită? Nu? Văd că nu vă îngrijează foarte tare Arabia Saudită când vine vorba de drepturile omului nu ne apucăm acum să dezbatem, adică să intrăm într-o polemică dumneavoastră și cu mine. Deci, pe mine mă interesează drepturile omului în general, nu o țărișoară anume. Deci, pur și simplu, e vorba de faptul că putem trata acest subiect foarte ușor, Arabia Saudită sau orice altă țară. Eu mă, eh, o vor organiza un uh, eveniment în legătură cu drepturile omului și schimbele comerciale săptămâna viitoare, bine veniți să veniți. Eu și grupul din care fac, facem parte, fac parte. Bine, possiamo... Bine. Zic să încheiem uh, în ceea ce privește uh, să încheiem această discuție și să conchidem că aceste acorduri trebuie să reprezinte o garanție pentru Uniunea Europeană că se vor rezolva problemele care țin atât de comerț cât și de o mai bună situație democratică în țările Uh, care au nevoie și de activități economice ca să meargă și democrația. Dincolo însă de observațiile noastre politice și părerile noastre, cred că n-ar fi rău să vedem și dacă serviciul juridic are și el ceva de spus, având în vedere că le-am cerut un aviz concret. Um, yeah. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Recunoaștem că este o propunere uh, care a fost adoptată înainte de tratatul de la Lisabona. Parlamentul ar trebui să aibă anumite prerogative. La ora actuală nu am analizat articole specifice, însă suntem gata să o facem dacă ne cereți acest lucru. Vă mulțumesc. Grazie, la parola a... Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei și cred că e domnul Johnson cel care trebuie să ia cuvântul. V-aș ruga să fiți foarte concis și la obiect. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Schulz pentru că ne-a explicat foarte bine contextul sistemului. Nu mai trebuie să revin asupra acestui aspect. Spun doar că scopul acestei propuneri este de a câștiga timp pentru a respecta pe deplin prerogativele Parlamentului conform Tratatului de la Lisabona. Am două observații la intervenția domnului Schulz. A spus că o extindere de doi ani a fost menționată de dumnealui. Ori dacă sunt, cădem de acord asupra revizuirii, nu va, e, va fi vorba despre doi ani. Acest lucru, um, ar, a, această propunere ar putea să vină mai devreme. În ceea ce privește întrebarea de ce târziu, am, a trebuit să avem o consultare a publicului, să facem o evaluare de impact și să folosim statisticile cu privire la sistem. Statistici care au fost disponibile de-abia în iulie 2010. Am inițiat consultări publice. Aceste consultări au fost făcute publice pe 6 iunie. În ceea ce privește evaluarea de impact, evaluarea de impact va fi publică. Mai sunt de făcut pași, însă sperăm să ajungem la o abordare cuprinzătoare. Așadar, orice ajustare la propunerea actuală se va face fără această viziune globală, ceea ce ar fi păcat. Ceea ce facem este să facem schimbări tehnice cu privire la eligibilitatea beneficiarilor la sistem și practic încercăm să Uh, avem o bază solidă pentru viitorul um, sistem. Înțelegem, ne transmit serviciile că uh, vom reuși să um, adoptăm uh, acest aranjament până la sfârșitul anului trecut. Orice fel de modificare a regulamentului poate să ducă la alte discuții. S-a vorbit astăzi despre țările cu venituri bune, țările BRIC, au existat întrebări cu privire la criteriile de eligibilitate și așa mai departe. Um, nimeni nu ignoră situația dificilă a Pakistanului. Știu că Consiliul a însăcinat Comisia să lucreze la acest aspect știu că colegul meu se va ocupa de această chestiune. Sper că veți fi mai bine informați în privința acestei chestiuni. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată, îi dau acum cuvântul domnului Scholz și îl voi ruga să fie cât se poate de concis, pentru că, din păcate, uh, expiră timpul pe care l-am la dispoziție. Uh, um, mulțumesc. Nu cred că există o contradicție în această dezbatere. Din potrivă, cred că ați înțeles cu toții că trebuie să încercăm să ajungem la o soluție rapidă. Îi invit pe raportorii din umbră să coopereze pentru a găsi o soluție care să um, fie în beneficiul relațiilor comerciale și sper să găsim o soluție și pentru țările aflate într-o situație dificilă cum este Pakistanul. Vă mulțumesc! Chiedo scuza, non avevo schiacciato. Mă iertați, n-am apăsat bine. Deci, vă mulțumesc tuturor pentru intervenție. Am încheiat această dezbatere și acum urmează o reuniune uh, în camera cu ușile închise. De aceea îi rog pe toți cei care nu fac parte din uh, comisia noastră, Vă reamintesc că puteți participa la această reuniune cu ușile închise numai dacă deputații membri ai comisii, deci pot numai deputații, secretariatul, reprezentanții grupurilor politice, asistenții eurodeputaților, membrii comisiei, serviciul juridic și departamentele um, tematice, deci sunt singurele care pot participa la această ședință, așa încât vă rog pe toți cei care nu intrați în aceste categorii să ieșiți din sală. Abbiamo un minuto di tempo per... Haideți să stăm puțin o pauză de 2 minute ca să ne aranjăm la locurile noastre.